Dear colleagues, we can... Uh... Dragi colegi, putem să începem ședința noastră cu adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt obiecții, atunci proiectul de ordine de zi poate fi astfel adoptat fără modificări. Și acum am să încep cu anunțurile din partea președintelui. First announcement Primul se referă la un corrigendum pentru un regulament care are numărul 536-2014 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește testele clinice pentru produse medicinale pentru uz uman și e vorba și de regulamentul 536 bară 2014, pe care Parlamentul, pentru care Parlamentul a adoptat o primă poziție în prima lectură în data de 2 aprilie 2014. Greșeala se referă la o incoerență în textul articolului, articolelor 8 bară 5, 19 bară 3 și 23 bară 5, care sunt aproape identice în formulare. Parlamentul European a fost solicitat de către serviciile com pertinente ale Consiliului, în serviciile juridice, să-și uh, dea consimțământul față de această corectare a acestei greșeli. Și deci un corigendum trebuie să fie adoptat și a fost pregătit. Comitet, comisia responsabilă trebuie să examineze proiectul de corigendum și să-l uh, înainteze Parlamentului dacă acesta uh, corectează în mod corect uh, eroarea constatată. Acest corigendum a fost trimis către membrii Comisiei ENVI. Dacă nu sunt uh, obiecții până la finalul acestei ședințe, atunci în principiu acesta poate fi considerat a fi adoptat și va fi înaintat în continuare către Parlament pentru a fi adoptat la prima sesiune din octombrie. Apoi, în ceea ce privește regulamentul de procedură, și aici există câteva uh, propuneri de modificări, uh, avem aici o propunere care în principiu ar trebui să intre în, în vigoare în ianuarie 2017. Revizi, revizuirea se referă la diferite elemente ale muncii Comisiei noastre ENVI, mai întâi negocierile interinstituționale pe texte legislative și Calendarul este unul foarte strâns. Votul e prevăzut deja pentru data de 8 noiembrie. Pentru a fi gata să propune punctul de vedere ENVI pe acest punct specific, coordonatorii au hotărât să fixeze o dată limită pentru înaintarea amendamentelor doar în engleză pentru raportul AFCO pentru data de 6 octombrie la prânz. Votul va avea loc apoi pe 13 octombrie și amendamentele pot fi, ce vor fi adoptate vor constitui o, avizul ENVI. Astăzi avem interpretare în 21 de limbi, cu, ex, și, ca de obicei, uh, aveți la dispoziție dosarul electronic pentru această ședință. Și acum putem trece la vot. Primul vot se referă la grăsimile trans. Și dacă sunteți gata, putem începe imediat cu votul. Amendment, amendamentul 54. Chi a favore? Amendamentul 54. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 55. Pentru. Împotrivă. abți... Cine se abține? Se respinge. 56. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 57. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 58. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 59. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 60. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Compromisul 5. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 66 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm pentru 66. S-a deschis votul. Avete votat tutti? Il voto è A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 67 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 68 pentru, da, trebuie să votăm 69. 69 acum. Cine este pentru? Pentru că 68 e caduc. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 71 pentru, împotriva, abțineri, verificăm. Avete votato tutti? A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 72. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Compromisul 6, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 78, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 79, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votăm acum Amendamentul 85 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Votăm acum amendamentul 87 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 88 pentru, împotriva, abțineri, verificăm. Avete votat totul? A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Și votăm acum compromisul numărul 7 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 91 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Amendamentul 92 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și acum trecem la amendamentul 17 pentru, Împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 18 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Votăm acum amendamentul 25 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 26 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 27 pentru, împotriva, Abțineri. Verificăm. Avete votato tutti? A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Și votăm acum compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votiamo l'emendamento. Și votăm acum amendamentul 33. Două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 34. Pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 35. Pentru? Împotrivă? Abține să adoptă. Amendamentul 36 pentru, împotriva, abține să respinge. Amendamentul 37 pentru, împotriva, abține să respinge. Amendamentul 38 pentru, împotriva, abține să respinge. Compromisul 4 pentru, împotriva, abține să adopta Amendamentul 42 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 43. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 45. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 46. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem acum la amendamentul 50. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 51. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 52. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 53. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum votul final. Vot electronic. Avete votato tutti, il voto è chiuso. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Felicitări raportorilor. Adesso passiamo a votare il punto successivo. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi.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 Și votăm acum amendamentul 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Am, compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 56 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Ha votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum compromisul 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum, compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 68 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votul final, vot electronic. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Ha votato toată lumea, s-a închis votul. Approvato. Se adoptă. Și Vom continua ședința noastră cu o prezentare a unui avis Comisiei ENVI în ceea ce privește logistica în Uniunea Europeană și transportul multimodal în noile coridoare TNT. Vreau să invit pe toți membrii care nu sunt interesați de aceste dezbateri să părăsească sala repede ca să avem posibilitatea pentru raportorul nostru, domnul Țofoli, să ne prezinte acest aviz. Dear colleagues, dragi colegi, please leave the room who want to leave the room and uh, have outside. Vă rog, dacă aveți alte discuții, vă rog să părăsiți sala și să discutați pe culoar. Domnul Zofoli, vă rog, aveți cuvântul. Grazie, președinte. La Comisiune Transporte ci chiede un parere. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia pentru Transporturi ne solicită un aviz referitor la un raport de proprie inițiativă care se referă la logistică în coridoarele NT, TNT. E vorba de o, un subiect strategic pentru 13, care reprezintă 13% din PIB-ul european și 15% din costurile produselor fin, uh, finale. Depind tocmai de costurile de logistică. Această solicitare, ce a fost înaintată și a fost înaintată comisiei, uh, și anume să pregătească o nouă strategie logistică este o solicitare pentru anul 2017 și aici vor interveni foarte multe modificări. Nu uitați, ne confruntăm cu o situație de criză, refugiați, uh, Brexit, transportul de mărfuri care uh, se cunoaște dificultăți și când e să ne uităm și la latura de mediu, observăm că avem un angajament pe care l-am uh, subscris la Paris, la COP21 și anume de a reduce Uh, emisiile de CO2 și a gazelor cu efect de seră până în 2030, trebuie să amintesc faptul că sectorul de transporturi reprezintă un sfert din uh, aceste emisii uh, de CO2 și două treimi din emisiile de um, gaze cu efect de seră. Și este clar că noi trebuie să lucrăm pe aceste aspecte, să facem în așa fel încât transporturile, mai ales cele rutiere, să devină durabile. Este uh, mijlocul cel mai simplu și cel mai ieftin și, mm, de asemenea, cel care va consuma cel mai puțin, uh, cel mai puțin timp. Uh, e foarte greu să schimbi niște comportamente și niște obiceiuri. Acum, în ceea ce privește comportamentele, trebuie să vorbim și despre această strategie uh, numită în engleză just in time, fix la timp. Pentru că astăzi încercăm să avem, se încearcă de fiecare dată ca stocurile să fie cât mai reduse. Reduse, însă asta înseamnă că și transportul de mărfuri trebuie să se facă în funcție de nevoi, de cerere. Și Evident, în momentul în care evocăm conceptul economiei circulare, va trebui să abordăm și acest aspect, să vedem care sunt noile modele de dezvoltare. Economia circulară înseamnă că, de fapt, există și deșeuri care nu mai sunt o problemă, ci, din potrivă, devin o sursă, o resursă. Uh, materiale care pot fi reutilizate, reciclate și care pot fi utilizate pentru altceva. E vorba de mărfuri care și ele la un moment dat trebuie să circule și care deocamdată nu sunt foarte bine integrate în acest circuit de transporturi pe care îl avem în momentul de față. Da, vorbim despre o logistică de distribuție, însă nu am integrat și această noutate. E un fel de logistică inversată. Trebuie să vedem cum vom transporta aceste materiale reciclate în așa fel încât acestea să poată fi reutilizate. Acum, punctele critice în acest text. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, având în vedere poluarea atmosferică, dar și poluarea acustică, fonică, și, evident, și logistica ultimului kilometru, pentru că 20% din cetățenii europeni uh, se află în aceste zone concentrate care duc la o sporire a traficului și la o congestionare de plină a centrelor orașelor. Deci, când vorbim de logistică, trebuie să evocăm și acest aspect. Trebuie să avem un sistem uh, de planificare. Nu ne putem permite să improvizăm. Planificare 360 de grade, în sensul că trebuie să avem o integrare a diferitelor politici ale statelor membre uh, Uh, cu acțiunile ce pot fi luate de către autoritățile publice, dar și de către sectorul privat. O armonizare a mijloacelor de transport, intermodalitate, căi navigabile, rețea feroviară, autostrăzile către uh, mări, transportul fluvial, aerian, integrarea tuturor acestor resurse, a fondurilor disponibile și așa mai departe. Și de aici e nevoie de o politică ce trebuie să fie planificată o împărtășire a datelor. De aceea este important să avem acces la date, acces la fluxul de date și pentru asta trebuie să investim. Să investim în digitalizarea acestui sector, în gestiunea digitalizată. E vorba de un sector și de o investiție care trebuie să se facă de la bun început până la beneficiarul final, până la terminal, până la IMM-ul. Uh, pentru că aici acționează nu numai întreprinderile mari de transporturi, ci și întreprinderile mici, Uh, care reprezintă 80-90% uh, din, uh, din întreprinderile europene. Deci ele trebuie să aibă acces la acest tip de informații și să, să poată participa la acest schimb de informații în așa fel încât să avem rezultate concrete și eficiente. Și de asemenea, am mai nevoie și de formarea personalului, pentru că uh, trebuie să existe posibilități de creare de locuri de muncă în acest sector, deși știm că ne confruntăm cu anumite fenomene deosebite, critice, spre exemplu, dumpingul social. Uh, cei care de azi pe mâine se improvizează a fi uh, șofer de camion uh, și se lansează pe rutele europene, știm foarte bine, asta duce la consecințe de multe ori nefaste în materie de accidente și alte dificultăți. Așa că vreau să repet încă o dată, ar trebui să avem o abordare care să fie într-adevăr strategică, integrată pentru acest sector. Și, în concluzie, scopul este să transferăm mărfuri de pe șosele pe calea ferată. Iar pentru asta e nevoie de investiții. Avem nevoie de inovație, inovație tehnologică, uh, avem nevoie de trenuri mai lungi, mai rapide, cu o capacitate de încărcare mai mare, pentru că, e clar, în domeniu e nevoie de investiții. Investiții plecând de la ceea ce avem deja ca și stoc feroviar. Și trebuie să eliminăm anumite probleme care în continuare mai există pe anumite coridoare. De altfel, am vorbit despre coridoarele strategice, TNT, dar n-ar trebui să fie doar simple rute, ci, dincolo de această prioritate, ar trebui să uh, avem și rute interconectate, integrate. Spre exemplu, integrate și interconectate cu rețeaua secundară. E la politică care deve fare delle scelte eh, e incidente. Așadar, trebuie să facem anumite alegeri din punct de vedere politic. Și firește, prețul produselor va depinde și el de transportul folosit. Trebuie să vedem care pot să fie stimulentele, uh, descurajările, uh, taxele, avem și principiul poluatorul plătește. acesta nu trebuie să fie doar un slogan, trebuie să ne asigurăm că el este pus în aplicare, mai ales în zonele urbane, trebuie să promovăm vehiculele electrice, trebuie să existe o reducere reală a emisiilor în, din transporturi în zonele urmane, urbane. Și autoritățile locale au un rol important de jucat, dar la nivel european putem să sugerăm un schimb de bune practici care Uh, să ia forma unui pact între primari. Și primarii și autoritățile locale în general ne pot ajuta foarte mult. Transportul și deșeurile sunt probleme de zi cu zi pentru cetățeni. Așadar, dacă dorim să recăpătăm încrederea cetățenilor noștri, trebuie să le îmbunătățim viața și la acest nivel. Este vorba despre lucruri care contează la urma urmei în viața lor de zi cu zi. Acestea sunt uh, principalele aspecte din raport și din avizul meu. Am încercat să pun un accent pe durabilitate din punct de vedere ecologic. Firește, este o muncă neterminată, puteți să, ter- să trimiteți amendamentele până în 11 octombrie și aștept să le consult. Mulțumesc! Mulțumesc raportorului pentru aviz și acum putem să vorbim cu raportorii din umbră. Domnul, uh, doamna de la E are cuvântul, vorbește numele domnului Dantan. Mulțumesc, domnule președinte. Da, domnul Domtan, care este raportor PPE pentru acest aviz, uh, nu a putut să vină, își uh, cere scuze și o să intervin eu în numele lui. Domnule președinte, stimați colegi, îi mulțumesc raportorului pentru propunerea sa de aviz, care este o bună bază de plecare. Sunt de acord în mare parte cu uh, raportorul, mai ales, mai ales în ceea ce privește de strategia de decarbonizare, care trebuie să ne ajute să ajungem la obiectivele din acordul de la Paris. Uh, de asemenea, soluțiile multimodale vor permite o reducere a poluării în Uniunea Europeană. De asemenea, este uh, decisivă și um, acordarea unui rol mai important a uh, transportului feroviar. Trebuie să spun că miza electrificării transportului va ajuta uh, la scăderea emisiilor de carbon. Europa este dependentă în proporție de 14% acum uh, de uh, petrol, lucru care duce la o dependență energetică față de exporturi. Este de asemenea foarte avantajos în zonele urbane uh, și este foarte avantajoasă și logistica aceasta a ultimului kilometru. În al doilea rând, este importantă colectarea și folosirea datelor pentru a ajunge la digitalizarea serviciilor logistice susțin astfel o metodă de contabilizare unică da, emisiilor cu, de gaze cu efect de seră, care să permită uh, îmbunătățirea informațiilor cu privire la amprenta de carbon uh, pe tot lanțul de aprovizionare. Sunt pregătit să colaborez cu raportorul și nu am niciun dubiu că vom găsi un compromis. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Dorman. Dorfman, îmi cer scuze. Mulțumesc. Mulțumiri și raportorului. Este un domeniu foarte important și se impunea să facem ceva. Știu că vorbim despre transport și despre uh, emisiile de dioxid de carbon pe care trebuie să le reducem. Trebuie să ținem cont de faptul că vehiculele agabaritice, vehiculele foarte mari, sunt foarte importante pentru companii și sunt foarte eficiente în domeniul transportului și companiile vor dori să le păstreze. Așadar, dacă vrem să avem transport multimodal, avem nevoie de trenuri care ajung la vreme. Știu că există probleme cu întârzierile. Și este deci mai ușor ca tramorfurile să fie transportate cu vehicule mari. Siguranța pe drumuri. Pentru că tot este vorba despre aceste vehicule mari, utilitare. Trebuie să ne gândim la o metodă de a le face mai sigure, pentru că, din nefericire, am văzut că asistăm la o creștere a consumului de alcool din partea șoferilor și va trebui firește să existe un fel de dispozitiv de blocare ca să nu îți poți porni vehiculul dacă se detectează alcool. Pentru că e foarte periculos acest lucru pe, pe șosea. Deci trebuie să folosim acest tip de tehnologie. Trebuie să vedem cum putem să Uh, facem ca lucrurile să funcționeze, mai ales partea logistică și cum putem să cooperăm cu uh, companiile feroviare. Cred că este un raport bun și suntem pe calea cea bună. Mulțumesc, doamna Machi. Mulțumesc, domnule președinte. După cum a spus raportorul pentru aviz la început, transporturile emit cam 25% din uh, totalul emisiilor de gaze cu efect de seră. Am, avem, avem acum acordul de la Paris și dorim să avem și rezultate, așa că trebuie să reducem emisiile din domeniul transportului în mod semnificativ și nu vor fi suficiente schimbările tehnologice, trebuie să avem parte de o schimbare, schimbare de mentalitate și schimbare la nivelul faptelor. Și cred că această schimbare de atitudine este cea mai dificilă de făcut. Suntem abia la început de drum și sper că legislația europeană nu va încetini progresul. Există schimbări acum în statele membre și statele membre trebuie să aibă libertatea de a experimenta cu propriile metode de a reduce emisiile. S-ar putea face greșeli în tot acest proces, mai ales atunci când se vorbește despre transformări mari. Transporturile nu se referă doar la dispozitive mobile sau la schimbări uh, tehnologice, este vorba despre schimbări culturale profunde care trebuie să uh, aibă loc, trebuie să luăm hotărâri mai inteligente și să avem măsuri mai inteligente. Asta se aplică și în cazul Parlamentului, nu doar în cazul societății. Parlamentul European trebuie să-și asume un rol de lider aici și mă refer aici la anumite persoane din Parlament și uh, trebuie să spun că este nevoie de mai puțină mobilitate. Este o metodă de a măsura dacă Uniunea Europeană poate să-și schimbe atitudinea și mă gândesc aici mai ales la statele membre. Sunt sigur că există marjă de manevră aici în ceea ce privește transportul de persoane și de mărfuri. Uitați-vă la traficul de pe Rubeliar. Vedem o grămadă de mașini cu un singur pasager sau doar cu șoferul. Și avem transport public bun aici, care este fiabil, este mai rapid și are emisii mai scăzute. Trebuie să promovăm transportul în comun, pentru că astfel vom putea să reducem emisiile. Domnule președinte, îi mulțumesc raportorului pentru un aviz excelent și concis și mă interesează să vedem ce se întâmplă mai departe și care vor fi rezultatele. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Boelă, în numele doamnei Conecna. Mulțumesc, Domnule președinte, doamna Conecina m-a rugat să prezint câteva uh, puncte de interes pentru ea. Sunt binevenite măsurile propuse de comisie de a reduce um, limitele de dioxid de carbon, dar se poate merge și mai departe. Um, limitele Uh, de CO2 din domeniul transporturilor sunt foarte importante, altfel nu ar fi trebuit să investigăm Dieselgate. Dar atunci când vine vorba despre vehiculele utilitare mari, se pare că nu ne preocupă la fel de tare, în ciuda faptului că uh, autoutilitarele ocup, uh, sunt responsabile uh, de consumul de 25% din consumul de combustibil și emisiile de carbon Până acum nu s-au făcut progrese de două decenii încoace, deci trebuie să oprim această stagnare. De asemenea, este nevoie de stații de încărcare electrice în zonele urbane și uh, în rețeaua TNT la distanțe rezonabile pentru a uh, uh, stimula mai mult transportul cu mașini electrice. Uh, de asemenea, există state membre care au probleme economice și bugetare și se tem că nu vor putea să cofinanțeze proiectele de transport de marfă. Dar trebuie să înțelegem că creșterea conectivității ajută uh, dezvoltarea domeniului de afaceri și ajută la prosperitate. Deci dacă pierdem această ocazie, vom pierde uh, ocazia de a avea o situație socioeconomică mai bună. Eu provin dintr-o țară care a avut asemenea dificultăți recent și o, și provin dintr-o țară în care am eliminat o treime din transportul feroviar, nu știm de ce, în, în Irlanda. Eu uh, voi uh, trimite și eu uh, amendamente pentru că este un subiect care înseamnă foarte mult pentru mine. Din partea EFDD, doamna Evi. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să-i mulțumesc colegului nostru pentru proiectul de aviz pe care ni l-a prezentat. Apreciez multe dintre punctele pe care le-a reliefat. Există într-adevăr provocări importante pe care trebuie să le depășim pentru a avea un adevărat Uh, sistem de transport multimodal și un transport durabil în, în, uh, de mărfuri. De asemenea, este importantă reducerea gazelor cu efect, emisiilor de gaze cu efect de seră pentru a respecta rezultatele acordului de la Paris. Aș dori uh, să prezint niște aspecte pe care le doresc aprofundate în aviz. Avem nevoie de eficiență energetică în transportul multimodal și în sectorul logistic și, firește, este nevoie să ca transportul feroviar să aibă un rol mai important. Avem nevoie de obiective clare, mai ales în ceea ce privește uh, transportul pe distanțe mai mari de 300 de kilometri conform propunerii Comisiei, tot ce este peste 300 de kilometri trebuie să fie mutat de pe șosea pe calea ferată. Însă există și alte chestiuni care sunt importante pentru mine și care trebuie să fie aprofundate în aviz. De pildă, chestiunile legate de mediu, acestea trebuie să aibă forță obligatorie atunci când facem investiții în lucrări de infrastructură participarea publicului în procesul de luare de decizie trebuie să fie și ea îmbunătățită, mai ales dacă planurile de investiție în infrastructură urmează să aibă un impact negativ asupra publicului, asupra oamenilor. Așa că procesul de luare de decizie cere, trebuie să fie mai transparent. Trebuie să ne asigurăm că resursele din partea guvernelor naționale și din partea Uniunii Europene sunt folosite într-adevăr pentru investiții. Și trebuie să ne asigurăm că avem parte de investiții realiste. Adesea, uh, ambuteiajele din trafic sunt exagerate și se fac investiții care nu sunt sustenabile din punct de vedere economic. Mulțumesc foarte mult. Acum vom asculta punctul de vedere al Comisiei. Vă rog. Bună dimineața, bună dimineața, domnule președinte, stimați eurodeputați. Sunt Peter de Meyer de la DigiMove. Am ascultat cu mare interes uh, cuvintele raportorului și raportorilor din umbră și sugestiile cu privire la această propunere. Nu cred că este nevoie să intru în detalii. Doresc să confirm că în ceea ce privește aspectele pe care le-ați propus, Comisia deja are um, um, măsuri uh, pe care dorește să le propună, uh, mai ales în ceea ce privește emisiile de carbon și mobilitatea în domeniul transporturilor. Uh, Uh, vom analiza avizul dumneavoastră și raportul trans și cu siguranță le vom lua în considerare în propunerea noastră și vom continua dialogul cu siguranță pe tema aceasta foarte importantă. Mulțumesc foarte mult și pentru concluzii va avea cuvântul din nou domnul Zofoli. Mulțumesc! Voiam doar să vă amintesc că termenul limită pentru amendamente este 11 octombrie, deci nu avem mult timp la dispoziție. Avem cu toții aceleași obiective și priorități, așa că sigur putem să colaborăm și să avem un text foarte bun ca rezultat. După cum a spus raportorul, vă amintesc și eu termenul limită pentru amendamente, 11 octombrie, ora 12. Votul în comisie va avea loc pe 8 noiembrie și votul la TRAN va fi în 5 decembrie. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Domnul Duncan este raportor aici. Putem să începem acum schimbul de opinii cu privire la amendamentele colegilor la acest raport. Îi dau acum cuvântul domnului raportor, domnul Ian Duncan. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Din nefericire, astăzi trebuie să plec mai devreme din cauza manifestațiilor. Uh, și voi fi foarte succint, adică mă opresc aici și voi asculta de comentariile colegilor. Bun, atunci începem cu raportorii din umbră. Nu știu dacă nu, nu l-am văzut pe domnul Belet până acum. Doamna Dali are cuvântul. Miriam. Mulțumesc și mulțumiri raportorului domnul Duncan. O să profit el de timpul pe care l-a lăsat el neocupat. Vorbesc în, în numele raportorului din umbră, care nu a putut să vină astăzi. Um, din câte am înțeles, negocierile între raportorii din umbră au început în mod pozitiv și continuă pe aceeași cale și mulțumim raportorului și pentru acest lucru. Și voi spune care este poziția grupului S&D. Pentru socialiști și democrați, um, reformarea sistemului ETS este crucială. După acordul de la Paris, este clar că Europa trebuie să fie lider Um, înspre o, um, pe calea înspre o societate productivă cu emisii scăzute de carbon. Trebuie să reușim de data aceasta. Grupul nostru dorește ca ETS să fie ce trebuia să fie de la început, adică un sistem uh, productiv și puternic care să uh, fie și echilibrat, să existe o creștere uh, Uh, sustenabile. Trebuie să existe stimulente pentru întreprinderi, pentru investițiile în uh, tehnologii uh, nepoluante. Pentru a atinge aceste obiective trebuie să facem câteva schimbări. În primul rând să reducem um, numărul de credite, care sunt prea multe. Această, acest excedent de ofertă a paralizat sistemul multă vreme. Reformele pe care le negociem acum sunt o ocazie de care Europa trebuie să profite pentru a profita de poten- potențialul ETS și pentru a atinge obiectivele în ceea ce privește climatul și energia. Am propus câteva amendamente care vor uh, uh, care respectă obiectivele UE 2050. Trebuie să creștem factorul de reducere lineară, liniară și, de asemenea, trebuie să reducem și alocările. Ehm, de asemenea, în calitate de grup, salutăm plafonarea alocărilor gratuite. ETS trebuie să fie un sistem pe, bazat pe piață ehm, este un sistem bazat pe principiul poluatorul plătește și alocarea gratuită este doar o excepție temporară. Susținem uh, menținerea procentului de 57% pentru licitare, dar dorim să crească pe viitor. În plus, se înțelege de la sine că veniturile în urma licitării trebuie să fie uh, folosite exclusiv pentru scopuri de mediu. Este foarte important ca sistemul să fie echitabil, dorim un sistem de alocare mai precis și mai corect, care să reflecte riscul de expunere la relocarea carbonului. Astfel putem să uh, susținem sectoarele care sunt cele mai expuse și care au cea mai mare nevoie. Actualizarea jaloanelor este și ea foarte importantă, astfel încât uh, să se mențină stimulentele pentru inovare. De asemenea, susținem actualizări mai frecvente ale nivelurilor de producție. Considerăm că pentru a face acest sistem mai corect, avem nevoie de un sistem centralizat pentru compensarea costurilor indirecte. În situația actuală există state membre care oferă sprijin de stat și altele nu și asta nu este corect. O altă chestiune importantă pentru grupul nostru este solidaritatea, ca nimeni să nu fie lăsat în urmă în această tranziție spre o societate cu emisii ruse de carbon. Eforturile noastre împotriva eforturilor de crimă nu trebuie să aibă ramificații negative pe plan social. De aceea dorim un fond de tranziție care să sprijine măsurile sociale. Inovația va juca un rol deosebit de important în îmbunătățirea sistemului ETS de comerț cu emisii de carbon, asta în viitor și în acest sens propunem întărirea componente fondului de inovare. Este important ca acest fond să sprijine cercetarea și investițiile, să sprijine firmele europene și să asigure o creștere durabilă. Prin aceste măsuri, grupul socialist este convins că ETS poate deveni un instrument util cu adevărat funcțional care va crea stimulentele necesare și adecvate pentru progresele din viitor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim foarte mult. Domnul Belet. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor câteva observații legate la principalele aspecte asociate cu acest dosar atât de important. Reducerea liniară, noi cei de la PPE sprijinim această inițiativă și vrem foarte mult să se dea curs propunerii comisiei de 2%. Este o ofertă ambițioasă, cea propusă de comisie, e parte a angajamentelor noastre asumate în, la summitul de la Paris și vrem să ne respectăm angajamentele internaționale. Mai ales că va trebui să ținem cont și de ce vor face partenerii noștri internaționali pe viitor. De aceea sprijinim propunerea Comisiei. Apoi, licitația, un pilon deosebit de important în acest proiect de revizuire. PPE-ul sprijină o alocație în acest sens de 52, nu de 50%, 52%, deci mulți eh, factori interesați, mulți colegi s-au referit la consilia, decizia Consiliului din 2014, pe care evident o respectăm. Vă amintesc că în această concluzie a Consiliului se spune și citez componenta licitată nu va trebui să fie redusă, însă nu se indică o cifră specifică. Nu contestăm, prin urmare, decizia Consiliului, din potrivă. Calculul nostru însă se îndepărtează de estimările făcute la începutul perioadei, de aceea am ajuns la acest nou procent de 52% licitabil, care va crea o marjă de manevră mai mare pentru cotele libere să nu uităm că nu oferim cotelibere oricui. Se dau până în limita de 10% pentru instalațiile cele mai performante din sector. Trebuie, într-adevăr, să existe un stimulent pentru a reduce și mai mult emisiile de dioxid de carbon în viitor. În ceea ce privește ETS, non-ETS, aviație și transporturi maritime, Cred că există un consens că aceste sectoare, aerian și maritim, trebuie să facă mult mai multe decât în prezent, alinindu-se la eforturile celor alte sectoare. Alocația liberă și eșalonarea, un alt uh, pilon esențial al acestei propuneri. Acum, trebuie să vă spun aici ce au relefat analize de piață, de exemplu, analiza Thomson Reuters un nume respectat. Cum analizează ei propunerea actuală care vine din partea câtorva grupe, ei spun că această propunere pentru faza 4 va duce, și citesc din analiza lor, va duce la profituri semnificative pentru anumite sectoare. Presupun că domnul Eckhart uh, va veni mai târziu. Da? Înțeleg și poziția dânsului. Repet uh, ce spuneam, domnule președinte, ce spuneau Thomson Reuters. Thomson Reuters sunt respectați, cred că, și de colegii verzi și îi spun că pentru faza 4 astfel de propunere va duce la profituri semnificative pentru anumite sectoare mari, cum ar fi altele, dar pe când altele, cum ar fi cel al cimentului și așa mai departe, ar putea face față unor costuri suplimentare care le-ar afecta negativ competitivitatea. Ciudat, nu, că aceste studii ne arată că sectoare importante vor fi afectate negativ de această propunere de structurare. Sper că încă mai putem face ceva, mai putem discuta puțin în contextul propunerii binare a Comisiei. Apoi, în ceea ce privește etaloanele, propunem un etalon ambițios stabilit înainte de noua perioadă de schimburi comerciale și să-l vedem ca o traiectorie rezonabilă pentru a doua etapă a fazei. Asta pentru ca sectorul să știe că într-adevăr există stabilitate, predictibilitate și că se presupune o traiectorie rezonabilă a etaloanelor până la finele perioadei, pornind de la performanțele reale Eh, nu că se stabilesc pentru 2030 pe baza unor cifre din 2008, ceea ce ar fi eh, absurd în opinia noastră. Evaluarea calitativă, cred că există un consens larg că această evaluare calitativă trebuie păstrată și că criteriile trebuie definite în acest context majoritatea grupurilor, cred, nu vor susține eliminarea valorii calitative, ci păstrarea acesteia. Apoi factorul de corecție transectorial, propunerea de a nu-l aplica la cei 10% uh, firme performante este de asemenea o inițiativă sprijinită larg aici. Sprijinim și noi foarte mult acest principiu vorbeați și de principiul alocării dinamice. And then an important element, um, uh, important aspect, Chairman, is uh, the aspect of the... Alt aspect important este cel al costurilor indirecte, o chestiune spinoasă și greu de soluționat. Putem spune că există sprijin pentru ideea de a armoniza abordarea până la un punct, uh, sprijin nu doar în grupul nostru, ci și în câteva alte grupuri parlamentare, <clears throat> Și asta e bine. Consider însă că o compensare totală la nivel general european ar fi un lucru deosebit de ambițios și greu de realizat, de, asemenea, de aceea trebuie să vedem dacă statele membre pot veni să completeze cu sprijinul suplimentar necesar de la nivel național. Deci abordare armonizată, completată cu o anumită flexibilitate de la nivel național, dacă vrem să ajungem la un compromis. Micii emițători, <clears throat> e bine să vedem că aceștia nu sunt scăpați din vedere. Și vreau să mai vorbesc și cu interacțiunea cu alte politici, ca ultim punct. Se pare că există un acord conform căreia trebuie să ținem cont de faptul că impactul sistemului ETS împreună cu alte politici la nivel național, regenerabile, eficiența energetică și așa mai departe, care au același scop și anume reducerea emisiilor de carbon, uh, presupune că impactul tuturor acestor politici trebuie să fie calculat în mod global, <clears throat> holistic, nu înainte de începutul perioadei. Deci trebuie să vedem cum interacționează aceste politici. Vrem să calculăm impactul tuturor măsurilor care vor opera în paralel în același timp. Atât am avut de spus în ceea ce privește aspectele esențiale ale propunerii privind ETS. Mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumim și noi. Și acum rugăm pe domnul Eichhout să-și explice poziția. Mulțumesc, domnule președinte. Haideți să facem un pas în spate, să, să ne uităm ce s-a întâmplat anul trecut la Paris. Toate grupurile politice sprijineau cu entuziasm, trâmbițând succesele realizate. Și toate grupurile politice acum pun presiune pe statele membre să ratifice mâine acordul, pentru că este absolut esențial pentru noi, chipurile. Oare s-a uitat cineva la ce ne-am angajat la Paris sau pur și simplu le-a plăcut să fie la Paris, pe scenă și în lumina reflectoarelor? Uitați-vă, sala în care suntem e aproape goală. Vorbim de unul din cele mai importante instrumente pe care îl avem în lupta împotriva schimbărilor de climă, pe plan politic, în Uniunea Europeană. Și Comisia Envy e responsabilă pe aviz. E unul din cele mai importante pe care îl avem. Și uitați-vă, doar o mână de parlamentari sunt de față. Și de ce? Pentru că majoritatea oamenilor au renunțat la acest instrument. Asta se întâmplă. Unul din cele mai importante instrumente de care avem nevoie, dacă vrem într-adevăr să dăm curs decizii acordului de la Paris, ă, are nivelul acesta de interes în Parlament. Cu asta ar trebui să ne Eh, asta ar trebui să ne îngrijoreze în primul rând. Înainte să ne apucăm de detalii și de cosmetizarea unui sistem nefuncțional, trebuie să ne gândim de ce nu mai participă nimeni. De ce avem această problemă cu lipsa de interes? De unde și observația mea cinică către stimatul coleg Belet, pe care îl văd că dintr-o dată se concentrează pe Thomson Reuters, citiți în întregime studiul care spune că sistemul actual nu funcționează și că este nevoie să fie integral revizuit. Nu se propune o revizuire generală, nicăieri. O ajustare acolo la mici emițători, cosmetică. Și nu despre asta vorbește Thomson Reuters. Vorbesc de o supraofertare de 250 de milioane cote de emisie suplimentare. Și noi discutăm în schimb de fleacuri. Și de aceea și eu mă gândesc de ce să mai investesc în îmbunătățirea acestui sistem. Dacă ne uităm la propunerea actuală, vedem că dacă nu facem nimic, dacă lăsăm sistemul exact așa cum e, toate regulile privind scurgele de carbon încetează, rămân în vigoare după 2020. Toate scutirile 10C și așa mai departe, toate își încetează valabilitatea în 2020. Pe mine nu mă deranjează absolut deloc lucrul, lucrul acesta. Sunt alții care stau treci noapte la gândul că uh, se, uh, își, le, își încetează valabilitatea, dar nu eu. Comisia vine cu tot felul de măsuri cosmetice care nu fac decât, în ultimă instanță, să crească factorul liniar de reducere 2,2. Vorbim de 400 de milioane până în 2030. Deci, în propunerea Comisiei, mai băgăm încă 400 de milioane de alocări de cote într-un sistem care are deja un surplus de 250 de milioane, cu acest factor liniar de la 250 la 400. Și apoi 250 și 150 din MSR și încă 150 din cele alocate ca să treacă în rezerva nouă. Total 400 de milioane. Deci cele 400 de milioane câștigate se reportează din faza 3 în faza 4. Ce are mediul de câștigat? Nimic. Pentru mine, situația e următoarea. Putem vota oricum, împotrivă, nu ajungem la un acord. Nu mă deranjează, pentru că câștigul pe plan ecologic e zero oricum. Noi discutăm de Paris, toată lumea spune ce instrument important este acesta. Prețul acum e 5 euro pe tonă de carbon. <clears throat> și în media se spune, u, ar putea trece la 2,4, crește, după care se spune, a, a crescut prea repede, cade la loc. Sunt doar speculații care țin prețul la nivelul la care este. Speculații! Avem un instrument nefuncțional, câștig ecologic zero, Asta discutăm noi acum după Paris? Dacă da, atunci poate data viitoare, ca și guie pe, pe ce de la, de la ALDE nu-l văd, uh, spun și eu de ce mai e nevoie să o facem. Asta e miza actuală. Pe asta trebuie să ne concentrăm. Să vedem ce vom face pentru a identifica într-adevăr ce trebuie să fie întreprins. trebuie să creăm o nevoie în sistem, nu o supraofertă, pentru că avem deocamdată o supraofertă de cote. După aceea putem discuta de scurgere de carbon, însă înainte de asta ne trebuie un sistem funcțional. <clears throat> Anul viitor, China își lansează propriul proiect pilot pe ETS și după 2020 încep comercializarea de cote. Deci dacă noi ne concentrăm pe regulile prin scurgere de carbon, să ne uităm ce se face și în restul lumii. Din câte știu, ne-am început să discutăm despre scurgere de carbon pentru că nu se face nimic pe plan internațional. E, lumea acum se mișcă mai repede și noi am rămas la discuția de ieri. Și asta mă întristează. Mulțumesc. Mulțumim, doamna Evi. Mulțumesc, domnule președinte. Mm, mm. Mai am un, două minute. Sunt uh, de acord cu multe dintre cele spuse de domnul Aicaut. Dacă vă uitați la dosar, puteți vedea într-adevăr că există multe deficiențe în materie de schimbări de climă ar trebui să fie un pilon fundamental acest sistem. Însă rezultatele nu apar. Dacă ne uităm la reducerile în cote de emisie realizate, vedem că s-a făcut din cauza eficientizării energetice. Nu pentru că s-ar fi făcut o investiție reală, un efort de curățire a sectoarelor industriale. Și Parlamentul are un rol de jucat în acest sens. Sigur, nu putem abandona această politică acum. Însă, ar trebui eventual să privim într-un context pe termen lung, să vedem, să căutăm răspunsuri și în altă parte. Trebuie să cuantificăm conținutul de carbon din produse, de exemplu. Trebuie să găsim anumite soluții la problemele de climă. Dacă ne uităm la tipurile de compromisuri în discuție, <clears throat> pot să vă spun că prioritățile noastre sunt următoarele. Un preț ridicat pe emisiile de carbon ar fi singura metodă prin care ne-am putea asigura că statele membre au suficiente resurse și suficiente fonduri la dispoziție <clears throat> pentru a putea face ceva în sectoarele prinse în sistem. cotele gratuite reduse la minimum, licitare fără derogări și revenind la factorul de reducere lineară de 2,2 e prea jos, nici 2,4 nu ar fi suficient. Ar fi doar un mic pas înainte și dacă trebuie apoi negociat cu Consiliul, ne trezim într-o poziție dificilă. Deci ținta ar trebui să fie mai mare, în opinia noastră. 50.000 de tone ca prag pentru opt-out la micii emițători nu e un nivel pe care îl putem accepta. Acesta ar permite acestor mici poluatori să eludeze și măsurile simple de compensare și de asemenea ne îngrijorează sprijinul acordat CCS. Credem că doar companiile din domeniul petrolier care extrag pe baril Brent ar avea de câștigat. și apoi ar fi reconversia în unități de depozitare, mai curând decât închidere. Dacă nu ai, și apoi dacă ai accidente, apar și probleme suplimentare și atunci statele membre vor trebui să rezolve aceste probleme pentru că statele membre gestionează unitățile de depozitare. Deci multe elemente îngrijorătoare în aceste propuneri și trebuie să ne asigurăm că acest pilon atât de important este cu adevărat funcțional. Mulțumesc foarte mult și acum domnul Lise. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank an... Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc tuturor celor care s-au plecat asupra acestui dosar. În fond, e vorba de o propunere care cuprinde, care are mai multe fațete și Aș vrea să subliniez una dintre aceste fațete care este importantă pentru PPE și care ne îngrijorează. Există anumite sectoare care, având în vedere anumite constrângeri tehnice, nu pot să își reducă emisiile de CO2. Pentru că altfel ne-am confruntat cu un risc de delocalizare. Și chiar dacă lucrurile evoluează înspre mai bine în China și chiar dacă acordul de la Paris este unul foarte, foarte important, Sunt ambiții prea reduse în ceea ce privește acest tip de industrie și trebuie să ținem seama și de situația concurenților noștri. De aceea cred eu că ar trebui să existe mai multe alocații uh, gratuite pentru anumite industrii. Mă gândesc la ciment, mă gândesc la industria chimică, mă gândesc la îngrășăminte. Toate aceste sectoare care au dificultăți Uh, și cred că argumentele pe care aceștia le înaintează sunt argumente întemeiate. N-ar trebui să penalizăm cele, uh, acele întreprinderi care se află la vârful economiei europene. Vrem să modificăm situația, vrem să reducem uh, uh, emisiile de CO2, vrem să le, le permitem acestor întreprinderi să se dezvolte. Și Aud că în anumite state membre, chiar și în țara mea, din păcate nu s-a adoptat o poziție oficială, uh, dar am înțeles că va exista o poziție oficială care va merge exact în această direcție. Uh, nu am vrea să trecem de la 1 la un punct și jumătate sau două puncte. Nu, ce am vrea să avem o alocare mai substanțială, o spărire mai substanțială a alocațiilor, alocărilor de cote gratuite pentru aceste sectoare industriale. Ar trebui să mergem mai departe. Apoi, nu uitați că anumite mecanisme vor fi eliminate pe parcurs și am putea utiliza anumite credite de ale țărilor uh, terțe eventual pentru a putea înlătura tot ceea ce vine și gripează întregul sistem, întregul dispozitiv. Nu uitați că în discuțiile noastre uh, anumite acorduri au fost încheiate, mai ales mă gândesc, spre exemplu, la Montreal și dacă e să avem o reducere de 20% în perioada 2020-2030, fără aceste CDM-uri, atunci mă întreb cum se vor descurca întreprinderile, companiile electrice, toți cei care doresc să investească în tehnologii cu emisii reduse și care și-ar fi dorit poate ca demersurile noastre să fie mai ambițioase. Deci am putea eventual să avem, pe de o parte, mai multe ambiții și, pe de altă parte, să oferim un oarecare orizont Uh, de dezvoltare și pentru acele sectoare industriale în care există în continuare emisii. Vă atrag atenția asupra amendamentelor 139-140, care se referă la sectorul aviatic. Trebuie să vedem cum vom rezolva problema transporturilor aviatice intra-europene. Cred că la un moment dat e nevoie de o anumită convergență. Nu cred că ne putem permite un prag mai scăzut de 43%, cu toate implicațiile pe care acest lucru le va presupune pentru sectorul aviației. Deci, ar trebui să avem mai multe ambiții pentru aceste transporturi aeriene. Noi uh, suntem de părere că, bun, acum nu trebuie să ne apropiem, să ne aliniem 100% cu celelalte sectoare, nu. Dar trebuie să găsim o cale de mijloc. E important pentru că celelalte uh, moduri de transport, cum ar fi, spre exemplu, căile ferate, sunt mai bune pentru uh, mediu și sunt acoperite de sistemul ETS. Deci există licitații până la un prag de 43% și vă atrag atenția asupra amendamentului 274 care se referă la acest prag. Oare n-ar trebui să venim în sprijinul căilor ferate, care oricum sunt, uh, au o contribuție notabilă la mm, calitatea mediului? Dacă mergeți de la Bruxelles la Frankfurt, puteți să mergeți cu autobuzul, cu autocarul, cu mașina, și vor exista cu trenul și vor exista uh, uh, rate diferite, praguri diferite de poluare. Și, evident, întreprinderile sunt în mod diferit acoperite de către sistemul ETS cu praguri diferite. De aceea cred eu că ar trebui să reechilibrăm, să dăm dovadă de echitate. Și un ultim aspect – Dacă nu mă înșel, Matias Grote a făcut și el o propunere în acest sens. Împreună cu președintele ne-am gândit să cerem o sporire a fondurilor de care dispune Fondul pentru Modernizare. Pentru că avem nevoie de mai mulți bani pentru a moderniza infrastructurile și instalațiile în Europa. Europa de Est, Europa Centrală. E vorba de articolul 10C, care poate fi invocat. Și așa cum spunea și Basecaut, E clar că la un moment dat vor expira aceste reguli, regulile actuale, și de aceea cred eu că dacă avem posibilitatea de a rezolva problemele în Europa Centrală și Orientală, cred că aceasta ar putea fi o metodă. Asta ne va permite să facem în așa fel încât anumite investiții să poată fi realizate și m-aș bucura dacă și colegii ar sprijini această propunere. Mulțumesc și acum doamna Wisniewska. Dziękuję bardzo, szanowny panie przewodniczący, koleżanki i koledzy. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, încă de la bun început aș dori să vă împărtășesc o observație așa cu caracter general. Amendamentele înaintate la raportul colegului nostru Duncan demonstrează foarte bine faptul că ETS pune de fapt mai multe probleme decât rezolvă. Și nu e suficient de eficient pentru a reduce emisiile de CO2. Uh, multe îndoiele au fost emise pe acest subiect și nu cred că uh, e singura cale. Am putea avea și mijloace mai simple și mai uh, ușoare din punct de vedere administrativ și fiscal, care să ne permită să obținem aceste rezultate. S-a ales această metodă deosebit de complexă și există și o lipsă de certitudine, de previzibilitate pentru toate sectoarele astfel afectate de către ETS fie că e vorba de sectoare afectate direct, cât și pe, e vorba și de consumatori, consumatorii de energie mulți dintre noi ne dăm seama de această problemă. Și am putea să modificăm regulile, mai ales pentru acele sectoare afectate de ETS, însă se pare că nu avem o viziune comună în ceea ce privește următorii pași. Pe de altă parte, există soluții care au dat roade deja, concret, și în loc să le utilizăm, nu facem decât să complicăm și mai mult lucrurile, să facem în așa fel că sistemul să fie și mai nesigur pentru actori, pentru piață. Uh, am avea nevoie de planuri naționale de investiții. În loc de asta ne avem un fel de concurență între producătorii de energie. Apoi, bun, există diferite motive care ar putea explica aceste măsuri. Am putea spune că da, e greu să fixez prețurile, prețurile cotelor, alocărilor. Am putea spune că nu știm cum va arăta creșterea economică în următorii ani. E clar că sunt multe necunoscute deocamdată în ecuație. Dar poate că unii dintre noi își doresc uh, mai degrabă să favorizeze anumite instalații, pentru că se află poate pe teritoriul circunscripțiilor noastre electorale. Bun și frumos, dar asta s-ar putea să ducă la niște situații mm, greu de gestionat. Uh, ar trebui să avem o abordare mai diversificată, mai nuanțată, mai ales pentru acele sectoare care se află într-o situație de risc, riscul de scurgeri de carbon. Socialiștii, verzi, liberale propun niște soluții destul de radicale, care în fond nu vor face decât ca anumite sectoare să se confrunte cu dificultăți. Spre exemplu, sectorul încălzirii. Uh, s-ar putea să existe o sporire a emisiilor în fond și la urma urmei acolo exact pe dos față de obiectivul scontat. Și cum spune proverbul, până la urmă, când vrem să facem lucrurile foarte bine, pierdem din vedere ceea ce e bine. Dacă am exclude 10% din instalațiile cele mai eficiente pentru fiecare sector, ar fi un factor de corecție transsectorial și asta ne-ar permite să ajungem într-o situație în care cei 90%, cele 90% uh, de instalații restante, dacă nu și îndeplinesc obiectivele, ar trebui să aibă și mai mult de pierdut în așa fel încât să atingă scopul scontat. Deci, într-un fel, le-am pedepsit, pedepsit dublu, le-am sancționat dublu pentru că aceste cote gratuite, alocări gratuite, sunt fixate în funcție de emisii și ulterior nu se poate face niciun fel de adaptare. Deci o să există un fel de categorie de lideri care oricum nu vor fi în niciun fel afectați, nu vor mai fi încurajați să uh, inoveze, deși acesta este scopul principal al directivei ETS, inovația, să fie uh, favorizată și, de multe ori, instalațiile cele mai moderne nu se află în uh, rândul acelor 10% de instalații uh, cele mai eficiente, Ce vorba de structuri energetice și, de fapt, totul în fond este legat, corelat și de aceea, în, motive, în amendamentele pe care le-am înaintat, am propus să uh, avem 20% din acele instalații cele mai eficiente în funcție de date și cifre foarte recente statistice, deci să avem astfel o evaluare la zi mai echitabilă. Celelalte amendamente de asemenea sunt foarte clare și demonstrează care, este poziție, care e poziția mea și se referă la faptul că mă opun ideii de a avea ambiții care să meargă dincolo de ceea ce e fixat în concluziile Consiliului din 2014. Eu cred că ar trebui să ținem seama de emisiile legate de producție, care nu pot fi reduse. Trebuie să ținem seama de asemenea și de rolul pădurilor în statele membre ale Uniunii Europene, în spiritul acordului de la Paris. Și asta mi se pare deosebit de important. Și consider că fondul de modernizare și cotele gratuite pentru sectorul energetic, pentru statele cele mai sărace ale Uniunii Europene, e bine, trebuie să facă obiectul unei monitorizări, monitorizări care să fie realizate de guvernele statelor beneficiare. Eu plec de la ideea că principiul armonizării, al compensațiilor în ceea ce privește costurile indirecte, uh, sunt un lucru bun, pentru că nu putem acționa în detrimentul sectorului energetic, sector care se confruntă cu uh, provocări foarte mari, și anume politica de clima a Uniunii Europene. Există o presiune atât de mare exercitată asupra statelor membre, deși în anumite locuri există o adevărată sărăcie energetică și noi nu trebuie să uităm acest lucru și trebuie să dăm dovadă de deschidere și să, de înțelegere față de aceste subiecte. Mulțumesc! Thank you very much. And now Ms. Ries. Mulțumesc. Și acum Frederic Ries. Thank you, Mr. President. Uh, José Faria had to leave after the... Da, mulțumesc. Joseph a trebuit să plece imediat după vot și își cere scuze. Base de față, dar el a trebuit să meargă la o întâlnire foarte importantă în Madera și mi-a înaintat mie observațiile sale referitoare la amendamentele înaintate. Am să le uh, parcurg schematic. Iată, acestea sunt observațiile domnului Faera. Trebuie să examinăm aviația intracomunitară, pentru că e singurul sector care nu contribuie la eforturile ETS. Și emisiile, în fond, prevedem că vor crește cu 52% până în 2030 și 86% până în 2050, comparativ cu nivelurile din anii 90 iar acestea reprezintă 37,3% din emisii până în 2030 și până în 2050 va fi responsabile de 70% din emisiile globale dacă sistemul nu este, dacă sectorul nu este reglementat. Evident, o asemenea creștere este incompatibilă cu obiectivele noastre de reducere a emisiilor și de atingerea obiectivelor fixate la Paris. Dânsul propune să avem un fond european neutru pe lângă ETS, în așa fel încât să ne ajute să îndeplinim obiectivele scontate. Da, am înțeles, domnule președinte, citesc prea repede. Ideea este să menținem sub control aceste emisii ale uh, industriei de distribuție și acest lucru trebuie să fie monitorizat de către autorități. Și cum va funcționa sistemul? Ei bine, proprietarul vaselor, navelor, care pleacă din porturi europene, va trebui fie să cumpere direct uh, uh, cote ETS pentru a acoperi emisiile sale sau, dacă nu, să plătească o sumă echivalentă înspre fond uh, care să permită, deci, o echivalare a emisiilor sale cu cotele pe care ar fi trebuit să le aibă din ETS. Deci e vorba de o reinvestire a acestor fonduri, a acestor cote la, cu un prag de 20%, în așa fel încât să ne asigurăm că porturile și activitatea portoară este mai eficientă din punct de vedere al emisiilor de CO2 și că se promovează inovația și apariția unor noi uh, Uh, competențe în domeniu. Iată, acesta ar fi în, foarte schematic uh, ceea ce mi-a transmis colegul nostru. Mulțumesc. Gardini. Doamna Gardini. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă concentrez pe costurile indirecte, care sunt o prioritate pentru mine. Distorsiunile actuale din sistemul ETS trebuie să dispară, pentru că asta va duce la dumping intern. Asta deoarece compensarea costurilor se face pe bază voluntară și știm că foarte puține țări fac acest lucru pentru că puține își permit, de fapt. Deci dacă eliminăm această posibilitate a compensării pe bază voluntară, atunci Cred că putem face progrese, nu cred că putem să păstrăm sistemul în forma sa actuală. I-am ascultat pe colegi și știu care este poziția statelor membre, deci nu știu de ce există această reticență uh, de a face schimbări. Nu dorim să eliminăm sistemul de compensări, dorim doar să ne asigurăm că se aplică tuturor. Și dacă nu se întâmplă acest lucru, vor apărea distorsiuni și mai mari și diferențe și mai mari în cadrul Europei, în funcție de sediul uh, și statul în care se află sediul companiilor. Dacă situația rămâne așa cum este acum și dacă nu uh, putem întrevedea ce se va întâmpla după 2021, Și dacă dorim drepturi care costă între 25 și 40 de euro și dacă companiile acționează în țări în care nu există compensare, vă puteți gândi ce impact tragic ar putea să aibă acest lucru. Este binevenită seriozitatea cu care tratează unii colegi aceste teme în Parlament, dar aș dori să fac apel la dumneavoastră uh, să urmăriți situația cu atenție. Le mulțumesc raportorilor care lucrează la acest dosar, însă cred că trebuie să fim mai ambițioși. S-au făcut foarte multe propuneri, foarte diferite între ele. și cred că propunerea noastră este destul de directă, anume un sistem de compensații care să se bazeze pe uh, venitul generat. Mă refer aici la amendamentul 381. Dar dacă nu merge, va trebui să uh, creăm alt sistem oricum, după părerea mea. Dacă intrăm prea mult în detalii, poate că serviciile comisiei poat, ar trebui să vină cu o propunere mai detaliată. Oricum avem nevoie de un sistem care să armonizeze sistemul și să elimine distorsiunile în toată Uniunea Europeană. Nu este vorba despre costuri directe, este vorba și despre costuri indirecte aici și chiar nu îmi dau seama cum putem să întrevedem un mecanism eficient fără uh, decât dacă uh, nu se va mai face compensare pe, bar, pe bază voluntară. Certificatele vor deveni mai scumpe și astfel se poate autofinanța sistemul uh, dar dacă nu există armonizare, discrepanțele se vor adânci și mai mult. Așa că probabil comisia este cea care trebuie să hotărască de ce procentaj este nevoie pentru a avea un sistem armonizat în toată Europa. Eu cred că asta este prioritatea numărul 1. De asemenea, sunt convinsă că trebuie să vedem, să analizăm câte cote gratuite sunt acordate industriei. Aceste cote uh, merg înspre industriile cele mai poluante, dar companiile respective trebuie să respecte uh, măsurile, să respecte regulile și cotele trebuie să fie alocate celor care au cea mai bună performanță. Trebuie să avem grijă, pentru că în această lume globalizată lucrurile se schimbă foarte repede. Când vorbim despre industrie, vorbim despre locuri de muncă, despre familii, implicit despre tineri care încearcă să intre pe piața muncii. Și n-ar trebui să privim uh, companiile uh, doar din punct de vedere financiar, pentru că se află foarte multe aspecte în spatele acestor companii. Tineri care doresc locuri de muncă, familii care trebuie să pună mâncare pe masă copiilor. Repet, costurile indirecte sunt foarte importante și trebuie să uh, fim uh, de acord cu toții cu privire la stimulentele pe care le acordăm celor mai buni. Domnul Balțo. Mulțumesc, domnule președinte. Atunci când mă gândesc la ETS și la Uniunea Europeană, văd că există două poziții extreme. Una dintre poziții este reprezentată de sector și de economiști. ETS este considerat un obstacol la, în calea accesului pe piață. Cealaltă opinie este reprezentată de verzii radicali. Ce își doresc ei de la acest, de la acest sistem? Ei doresc eliminarea treptată a um, centralelor energetice care funcționează pe bază de combustibili fo- fosili. dorind astfel o ecologizare deplină a industriei. Trebuie să spunem un lucru foarte clar. Sistemul ETS garantează o conformitate a Uniunii Europene cu angajamentele sale internaționale. Este o garanție automată. Știu foarte bine că Uniunea dorește să aibă o performanță mai multă. Obiectivul nostru este de 40% reducerea emisiilor până în 2030. Dar gândiți-vă că putem merge și mai departe, 50-60% chiar. Cum putem obține acest lucru? Ei bine, astfel. Să zicem că o companie siderurgică din Ungaria angajează 10.000 de persoane. Nu este o uzină foarte nouă, deși a încercat să se modernizeze pentru a reduce emisiile. Dar având în vedere că alocările gratuite sunt date celor mai eficiente instalații, această companie va trebui să se închidă o companie nu este o mașină veche. O vând și îmi cumpăr una nouă, pentru că îmi pasă de mediu. Nu, este vorba despre investiții enorme. La fel se întâmplă și în sectorul uh, electricității. Dacă închidem o anumită uzină energetică, o centrală energetică, ei bine, în Ungaria noi nu putem să folosim doar energie solară și eoliană. Așadar, companiile și guvernele trebuie să dea rezultate și să ofere energie uh, populațiilor lor. După cum am spus, ar trebui în aceste cazuri să importăm energie din Ucraina, să închidem aceste uzine, aceste centrale din Ucraina ar s-ar reduce emisiile în uh, Uniunea Europeană, în statul membru, însă am cumpăra curent din Ucraina. Și asta ar duce la emisii mai mari în Ucraina. Așa că, dacă noi vrem să educem emisiile, reducem emisiile la nivel global, trebuie să știm că Uniunea Europeană este responsabilă pentru 10% din emisii. Nu la noi, dar la alții. Așa că nu vorbim doar despre protejarea locurilor de muncă aici. Sau despre relocarea carbonului. Nu am fost în stare până acum să obținem o reducere a emisiilor la nivel global. Așa că, dacă dorim să facem o reducere serioasă a emisiilor și să ne ținem de acel obiectiv de 40%, atunci trebuie să luăm seama la aceste aspecte foarte importante. Mulțumesc foarte mult! Colegii văd că nu mai doresc să intervină. A, ba da, Pilar, te rog. da, mulțumesc foarte pe scurt. Pentru a insista și față de cele spuse de doamna Gardini, am venit un pic mai târziu, îmi cer scuze, dar veneam de la Comisia pentru Agricultură. Vreau să insist pe tema compensațiilor în ceea ce privește costurile. Și de asemenea doresc să adaug faptul că această reglementare va crea multe probleme pentru întreprinderile pe... și noi trebuie să ținem seama de acest lucru. Și concret, trebuie să fim foarte prudenți în ceea ce privește alocările gratuite și reducerea acestora. Noi credem că reducerea aceasta ar trebui să fie 2,2% și Uh, avem un raportor din umbră uh, cu care lucrăm foarte bine de obicei. Mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Și acum, reprezentantul comisiei. Mulțumesc foarte mult. S-au spus multe și nu știu dacă vă reuși să dau un răspuns tuturor. Sunt și foarte multe amendamente, însă voi da un răspuns uh, pe trei teme. În primul rând, cum putem să găsim un echilibru între obiectivele noastre ambițioase și prevenirea relocării carbonului? Comisia uh, dorește să sublinieze că au existat succese până acum, nu există dovezi că ar fi existat relocări de carbon până acum sau că uh, Uh, și de asemenea s-au redus și emisiile. Și cred că putem să fim mândri de asemenea succese. Uh, succesul nostru din viitor se va baza pe foarte multe aspecte, um, evalua, actualizarea jaloanelor, uh, jaloanelor factori de corec, corecție transversal, costuri indirecte și există un element foarte important, adică ce va face viitoarea legislație pentru a susține inovarea, pentru că în momentul de față, legislația pe care o propunem dorește să ajute dezvoltarea noilor tehnologii, astfel pe viitor ne vom face griji mai puțin referitoare la reducerea emisiilor și uh, relocarea carbonului. În al doilea rând, în legătură cu ce a spus raportorul din umbră de la PPE legat de actualizarea jaloanelor, Comisia a propus o metodă care să folosească și datele vechi și cele noi, pentru că a fost acuzat că folosim doar datele din 2008. Datele noi trebuie să fie colectate firește cu efortul administrativ presupus de această colectare. Atunci când mergem în China și în alte locuri, jaloanele pe care le-am creat acum câțiva ani, ă, toată lumea este invidioasă pe informațiile pe care le avem noi. Ă, sunt cele mai bune din lume. Și este foarte important să folosim și datele vechi și uh, de asemenea avem și o abordare previzibilă care de reprezentanților industriei să-și planifice măsurile pe mai departe. Apoi, trebuie să ajutăm statele din Est și statele care au cele mai scăzute venituri să-și modernizeze sectorul energetic. Acest lucru este foarte important pentru Comisie și uh, a fost uh, un aspect de care am ținut seama atunci când am stabilit obiectivele de reducere a emisiilor. Asta nu înseamnă că o să fim mai de treabă cu unii decât cu alții, pur și simplu este rezultatul analizelor noastre, inclusiv a studiului al, uh, al studiului de impact. De asemenea, este foarte important să existe înțelegere între lideri și noi, ca instituții europene, trebuie să facem față acestei provocări de a crea instrumente fiabile pe viitor pentru a, a, uh, a uh, moderniza Um, fondurile care chiar ajută la obținerea unor rezultate bune în statele membre. Cum pot aceste mecanisme să uh, aibă un efect de pârghie în ceea ce privește fondurile private, pentru că sunt folosite și fonduri publice și fonduri private aici. Deci, dorim să atragem și fonduri private uh, care, lucru care ar putea să ducă la beneficii și mai mari pentru statele membre cu venituri scăzute. În al treilea rând, noi urmărim îndeaproape dezbaterea cu privire la fiabilitatea sistemului. Cred că întotdeauna vor exista diferende de opinie cu privire la succesul unui sistem de tranzacționare de emisii. Analiștii, cercetătorii au păreri diferite. Noi la comisie ne noi pornim de la principiul că trebuie să avem o piață de carbon funcțională care să ne ajute să ne atingem acel obiectiv de 40%. Comisia a spus la ultimul Consiliu de Mediu că dorește să consolideze acest sistem și să-l transforme într-un adevărat motor de decarbonizare în sectorul energetic. Am analizat, vom analiza toate temele pe care le-ați propus. Suntem foarte deschiși, dar cred că trebuie să acționăm în cadrul competențelor trasate în urma Consiliului Energetic din 2014. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Pentru a încheia dezbaterea, voi da din nou cuvântul raportorului. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, vă mulțumesc tuturor pentru participare. Sper că o să pot să integrez multe dintre lucrurile spuse de dumneavoastră astăzi și mulțumesc încă o dată. Președintele, bine. Am să vă amintesc acum calendarul, votul la Envi, 8 decembrie și în plenară anul viitor. Mulțumesc foarte mult! Ne vedem!